Now it's Great. Great. Oh, my goodness. Everything is okay. Bun, dragii mei. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, înainte de a începe conferința propriu-zisă, dați-mi voie să vă reamintesc că avem interpretare astăzi în limbile engleză, franceză, spaniolă, arabă, română, georgiană, sârbă, bosniacă, muntenegreană, macedoniană și turcă. Și vă rog să verificați numărul de pe cabină pentru a trece la pe canalul de interpretare respectiv, pe care îl vedeți pe cabină în jurul sălii. Domnul vicepreședinte Varcar Sersiso este alături de noi, stimați colegi reprezentanței parlamentelor naționale. din Bosnia-Herzegovina, Georgia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Regatul Marocului, Myanmar, Nigeria, Peru, Tanzania, Tunisia, Turcia și reprezentanți ai Parlamentului Panafrican. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici în fața dumneavoastră și o mare plăcere să vă urez bun venit la deschiderea acestui seminar în care vom vorbi despre ciclul legislativ. Îmi face mare plăcere să constat că seminarul nostru se bucură de un așa mare interes în rândul unui număr mare de țări. De fapt, avem astăzi alături de noi membrii din diferite țări foarte importante. Bosnia-Herzegovina, Georgia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Myanmar, Nigeria, Peru, Tanzania, Tunisia, Turcia și avem și o delegație a Parlamentului din Burkina Faso, Burundi, Camerun, Congo, Djibouti, Costa de Fildeș, Kenya, Rwanda, Suali, Senegal, Sierra Leone, Togo, Zambue și Zimbabwe. După cum știți, Parlamentul European este o instituție formată din membri direct aleși ai Uniunii Europene. Are 751 de membri și reprezintă cel de-al doilea parlament ca amploare din lume, după cel din India, precum și cel mai, cea mai mare structură transnațională din lume, din punct de vedere al alegătorilor. Parlamentul European dorește și încă cu mare plăcere să partajeze lecțiile învățate pozitive, negative, pe durata evoluției noastre ca legiuitor prin activități de consolidare a capacității cu alte parlamentare suntem de părere că nu putem avea o democrație și o evoluție a țărilor fără uh, un parlament transparent, independent, care funcționează fără probleme. Acestea fiind spuse, am creat o entitate specială numită Grupul de Coordonare Democratic pentru Sprijin pe durata alegerilor, pentru a orienta activitățile democratice desfășurate în state terțe și pentru a consilia conducerea instituției cu privire la aceste activități. Activitățile includ monitorizarea și supravegherea alegerilor, sprijin către democrațiile parlamentare pentru membrii Parlamentului și personal, acțiuni legate de drepturile omului, mediere, facilitarea inițiativelor de dialogare. În calitate de vicepreședinte al Parlamentului European, alături de colegii mei colegul din stânga mea și el un vicepreședinte al Parlamentului. În plus, grupul acesta de coordonare încearcă să desfășoară o serie de activități democratice care să suplimenteze activitățile din țările respective cu o perspectivă pe termen lung și, lung și axându-se pe un număr uh, de parlamente din lume. De aceea sunteți astăzi prezenți aici, pentru că suntem absolut convinși că este important să sprijinim parlamentele dumneavoastră și asta prin partajarea de bune practici. În acest sens, după cum știți, avem o serie de relații bilaterale cu parlamentele pe care le reprezentați pe baza unor programe personalizate. Într-adevăr, în cazul țărilor candidate sau în curs de a deveni candidate, încercăm să le ajutăm la îndeplinirea standardelor stabilite de Uniunea Europeană, care sperăm că se vor materializa, se va materializa cât de curând. Însă, pentru prima dată, ne-am dorit să mergem mai departe și am hotărât să organizăm acest seminar comun, în cadrul căruia să invităm reprezentanți importanți din toate țările și structurile regionale pentru a lucra pe sprijin democratic. Și am hotărât că vrem să ne partajăm cele mai bune practici cu dumneavoastră și în același timp să vă stimulăm să partajați cele mai bune practici, atât între parlamentele dumneavoastră, cât și între parlamentele dumneavoastră și Parlamentul European. Pentru că grupul pe care îl formăm nu este unul omogen. Eu vin din Polonia, de exemplu. Evident, astăzi și mâine mulți dintre noi vor discuta cu reprezentanții eh, multor țări. Bun. Prin urmare, suntem o structură extrem de diversificată, dar suntem și unici. Asta este un lucru foarte important. Ce ne unește pe noi toți? Angajamentul nostru comun de a analiza practici parlamentare, de a face schimb de opinii și de a îmbunătăți lucrurile acest, unde acest lucru se dovedește posibil. Suntem parlamentari, credem în puterea Parlamentului. Știți că motul Uniunii Europene este unitate în diversitate și încercăm să îl reprezentăm cât mai bine. Și în încheiere, înainte să-i dau cuvântul vicepreședintelui Varcal Sersiso pentru a vă prezenta uh, cuvintele sale de bun venit, dați-mi voie să vă spun că Succesul și utilitatea acestui seminar depinde în totalitate de dumneavoastră și participarea dumneavoastră și de ce reușiți să obțineți. Uh, din acest seminar, de întrebările, de comentariile pe care le veți face, de modul în care vă veți partaja ideile și practice de schimburile și discuțiile informale dintre dumneavoastră pe durata pauzelor de cafea și cocktailurilor. De aceea aș vrea să vă invit în mod sincer să fiți proactiv și să rețineți din acest seminar tot ce vi se pare util. De fapt, de aceea am și hotărât uh, să alegem acest subiect pentru primul seminar comun, acest uh, ciclu legislativ, care reprezintă un subiect important pentru noi toți. Cu toții reprezentăm diverse parlamente, prin urmare suntem experți în acest domeniu și avem multe lucruri de prezentat, subiectul fiind unul care ne este cunoscut. Și un moment foarte important. Acum am plăcerea să-i dau cuvântul colegului și prietenului meu din Spania, vicepreședinte al Parlamentului European, domnul Ramon Luis Varcalser Siso, care va spune câteva cuvinte de bun venit, probabil în spaniolă. De aceea v-aș ruga să folosiți căștile pentru a asculta interpretarea. Domnule vicepreședinte, vă rog. Mulțumesc. domnule vicepreședinte Cerneschi. Bună ziua, doamnelor și domnilor. O să vorbesc într-adevăr în spaniolă. Este o limbă pe care probabil v-ați dat seama, o cunosc destul de bine. Sunt extrem de mulțumit de faptul că astăzi mă pot adresa dumneavoastră tuturor în cadrul acestui seminar în care vorbim despre construirea de capacitate la înalt nivel. În numele președintelui Parlamentului, domnul Tajani, aș vrea să vă prezint urările noastre călduroase de bun venit și să vă transmit și mulțumirile sale pentru prezența dumneavoastră astăzi aici pentru că sunteți o mărturie a angajamentului parlamentelor pe care le reprezentați față de procedurile legislative democratice eficiente. Aș vrea de asemenea să vă spun care este dorința președintelui nostru. Domnul Tajani își dorește ca discuțiile din cadrul acestor seminarii să fie cât mai fructuoase posibil. Astăzi și mâine veți auzi mai mulți membri ai Parlamentului European intervenind și vă vor prezenta unele dintre lucrurile pe care le-am învățat noi în experiența noastră de parlamentari și de altfel de membri ai Uniunii Europene. Lecții pe care le considerăm a fi cerințe dacă vrem să avem stabilitate și eficiență în cadrul ciclului nostru legislativ. Cred cu tărie că multe dintre aceste lecții ar putea fi adaptate și la realitățile dumneavoastră parlamentare și ar putea să se dovedească concludente pentru activitatea dumneavoastră politică și, de altfel, pentru activitatea tuturor cetățenilor. Aș vrea în intervenția mea să vă atrag atenția asupra rolului jucat de Uniunea Europeană și de Parlamentul European ca garanți ai democrației și drepturilor omului. După cum știți, majoritatea dintre dumneavoastră, Uniunea Europeană se bazează sau are la bază angajamentul său ferm față de promovarea și protejarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept, a ordinii de drept. Asta ne permite să construim o fundație solidă și durabilă. Dezvoltarea economică și socială pe termen lung și prosperitatea precum și structurile decizionale eficiente, funcționează în avantajul tuturor și n-ar putea exista dacă nu am respecta drepturile omului și dacă nu am respecta instituțiile democratice. Angajamentul acesta reprezintă baza tuturor politicilor interne și externe ale Uniunii Europene. Și dat fiindcă suntem singura instituție europeană aleasă direct de către cetățeni, Parlamentul noi, Parlamentul European, suntem întotdeauna vârful de lance al acestei cauze nobile. Înainte de a vă vorbi despre activitățile Parlamentului, la nivel intern și global, foarte pe scurt dați-mi voie să vă vorbesc despre acțiunile Uniunii Europene și ale Parlamentului European, dirijate către promovarea democrației și a drepturilor omului între granițele Uniunii Europene. În primul rând, ca și colegii din țările candidate la extinderea Uniunii Europene, care sunt prezenți astăzi aici și care pot depune mărturie în acest sens, Uniunea Europeană poate să se mândrească cu faptul că doar țările pe deplin democratice pot deveni membre ale Uniunii Europene. Și de aceea, respectarea democrației și a drepturilor omului devine primul dintre criteriile de la Copenhaga, criterii care reprezintă principalele uh, reguli, principalele norme pe baza cărora stabilim dacă o țară este eligibilă pentru a deveni membru UE. În plus, Uniunea Europeană a creat mecanisme pentru a preveni și, dacă este nevoie, pentru a sancționa încălcări grave ale democrației de către statele membre. Mecanismul acesta de sancțiuni permite Consiliului să suspende anumite drepte ale statelor membre, inclusiv dreptul de vot. Recunosc că până în momentul de față aceste mecanisme n-au fost activate, pentru că totuși e nevoie de un număr foarte mare de voturi pentru luarea de decizii în acest sens în Consiliu. Și, de altfel, în mare măsură, acest lucru depinde de voința statelor membre, dacă sunt sau nu dispuse să ia măsuri împotriva altor state membre. Însă, Parlamentul European joacă un rol extrem de esențial în aplicarea valorilor consfințite în tratatele europene, aplicarea lor la nivel european. Ca răspuns la amenințările constante împotriva statului de drept identificate în diverse state membre, Parlamentul European a cerut acestor state să respecte valorile Uniunii Europene și a cerut Comisiei Europene să garanteze respectarea acestora. Anul trecut, instituția noastră a invitat Comisia Europeană să prezinte pentru luna septembrie o propunere privind pactul Uniunii pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, sărbătorirea acestui pact. Mecanismul propus include o serie de elemente, cum ar fi un raport anual care să includă recomandări concrete, o dezbatere anuală interparlamentară cu privire la baza raportului respectiv și, și mai important, dispozițiile necesare pentru a remedia posibilele neajunsuri sau riscuri care există în acest domeniu. Mâine veți avea cu toți ocazia să-l ascultați pe președintele Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, care vă va vorbi exact despre acest subiect. Aș vrea însă în câteva cuvinte să vă spun că Parlamentul European consolidează legislația europeană în ceea ce privește justiția și afacerile interne, asigurând respectarea plină a drepturilor fundamentale. Aceste regi se referă la reforma sistemului european comun de azil, la directiva privind Cartea Albastră și la reformarea sistemului de informații Schengen și inform- frontiere inteligente. Uniunea Europeană se confruntă cu propriile neajunsuri, să spunem, înainte de a se implica în dezbateri privind uh, Uh, drepturile omului și valori democratice cu state terțe sau cu instituții multilaterale. Este o dezbatere pe care am ales să o lansăm, nu pentru că vrem să dăm lecții omologilor noștri din întreaga lume. O facem pentru că tratatele care stau la baza Uniunii Europene ne obligă să facem acest lucru, pentru că în tratate se stipulează că acțiunea pe scena internațională să se bazeze pe aceleași principii care au stat la baza generării acestor uh, structuri și pe care le-am menționat deja. Liniile orientative ale Uniunii Europene în ceea ce privește democrația și uh, drepturile omului oferă o serie de indicații privind acțiunile împotriva pedepsei cu moartea, dialogurile privind drepturile omului, drepturile copilului, acțiuni împotriva torturii și a altor tratamente crude, protecția copiilor în conflictele armate, protecția apărătorilor drepturilor omului, respectarea dreptului internațional umanitar, lupta împotriva violenței, împotriva femeilor și copiilor, promovarea libertății confesionale și religioase, protecția drepturilor persoanelor lesbiene, gay, bisexuali, transexuali și intersexuali și promovarea libertății de exprimare online și offline. Doamnelor și domnilor, în acest sens, trebuie să ne întrebăm cum contribuie Parlamentul European la politicile europene în favoarea democrației și a drepturilor omului la nivel global. Domnul Cernețchi în intervenția sa s-a referit la rolul esențial pe care îl joacă grupul de coordonare și sprijin pentru democrație și alegeri, care este organizatorul acestui seminar. În plus, vreau să vă spun că acest grup este unul dintre instrumentele folosite de Parlamentul European. Există și altele, cum ar fi acorduri economice, multilaterale, bilaterale, acorduri de asociere și cooperare între Uniunea Europeană și state terțe sau structuri regionale. Știți foarte bine că aceste acorduri includ o clauză referitoare la drepturile omului ca element esențial – în cazul în care aceste clauze nu sunt respectate, se prevăd o serie de măsuri, cum ar fi reducerea sau chiar suspendarea cooperării. Am stabilit, prin urmare, un mecanism de condiționalitate pentru țările candidate la aderare. În plus, abordarea mai mult pentru mai mult, adică mai multă integrare, mai mulți bani, dar în schimbul mai multor reforme. A fost integrată în politica de vecinătate europeană revizuită. Și aș vrea să vă mai spun că majoritatea acestor acorduri internaționale se bazează pe avizul pozitiv al uh, Parlamentului European, care este obligatoriu înainte de intrarea în vigoare. Deputații Parlamentului European sunt întotdeauna foarte vigilenți față de respectarea democrației de către posibilii noștri parteneri și suntem siguri că țările nedemocratice nu vor beneficia de uh, schimburi comerciale cu Uniunea Europeană. De exemplu, în 2011, Parlamentul a blocat protocolul textil din acordul de asociere și cooperare între Uniunea Europeană și Uzbekistan datorită problemelor reprezentate de utilizarea ilegală a copiilor pentru a munci. Datorită acestei abordări, Parlamentul are un rol de spus în ceea ce privește alocarea de fonduri din instrumentele europene pentru democrație și drepturile omului, precum și în alte instrumente financiare utilizate pentru promovarea drepturilor omului. În plus, Parlamentul aprobă bugetul comunitar, garantând astfel descărcarea. Există un uh, buget de 13 miliarde pentru perioada între 2014 și 2020 și instrumentul european pentru democrație și drepturile omului sprijină în special actorii societății civile care promovează drepturile omului și democrația. Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, instrumentul care contribuie la stabilitate și la pace, instrumentul european de vecinătate și fondul, fondul european pentru dezvoltare sunt alte instrumente care pot fi folosite de Uniunea Europeană și care trebuie să fie aprobate exact de Parlamentul nostru european. Avem și o fundație europeană pentru democrație, o fundație privată, sprijinită de statele membre și de Uniunea Europeană. În plus, bugetul pentru perioada 2014-2020 de 2 miliarde 350 de milioane pentru politica externă și de securitate comună include multe instrumente, inclusiv pentru gestionarea crizelor. În plus, față de toate acestea, în altă reprezentantă europeană, doamna Mogherini, sobre los trebuie să consulte Parlamentul în ceea ce privește principalele aspecte și opțiunile generale legate de politica externă și de securitate a Uniunii Europene și să facă o informare cu privire la modul în care evoluează aceste politici. Parlamentul poate de asemenea să formuleze întrebări sau um, recomandări, sugestii către înalta reprezentantă. La fel, rezoluțiile Parlamentului ajută la o sensibilizare cu privire la încălcările drepturilor omului. Rezoluțiile pot să facă parte din procesul legislativ și um, rodul rapoartelor nelegislative sau rezultatul dezbaterilor de urgență care pot să aibă loc uneori joi seara în uh, plenarele de la Strasburg și unde se pot uh, denunța încălcări flagrante ale drepturilor uh, omului în lume. Subcomisia pentru drepturile omului a Parlamentului mâine veți privi o informare mai bună în acest sens, această subcomisie organizează audieri cu privire la o serie întreagă de chestiuni legate de drepturile omului. Aceste audieri de obicei participă la de obicei beneficiază de participarea părților interesate ca să contribuie la rezoluțiile Parlamentului. Subcomisia de asemenea se ocupă de diferite rapoarte legate de drepturile omului, iar delegațiile sale fac vizite în statele vizate. Mai sunt și alte comisii parlamentare care se referă la drepturile omului, cum ar fi Comisia de Afaceri Externe, cea pentru Comerț Internațional, cea de dezvoltare și cea pentru drepturile femei și pentru egalitatea de gen. Rolul președintelui Parlamentului European în apărarea democrației și a drepturilor omului este și acesta crucial președintele reprezintă Parlamentul în toate chestiunile juridice și de uh, relații externe, mai ales uh, în uh, context internațional. Așadar, acesta sprijină activ drepturile omului și democrația prin declarații și scrisori în care discută de asemenea aceste subiecte în întâlnirile sale cu demnitarii străini. Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, mai avem premiul Saharov care se oferă pentru libertatea de conștiință. Acesta este acordat unor persoane sau grupuri de persoane care și-au dedicat viața apărării drepturilor omului și libertății de gândire. Lista de nominalizări se redactează anual de către Comisia de Afaceri Externe și cea pentru dezvoltare iar câștigătorul se anunță în luna octombrie. Premiul se acordă în timpul plenarei uh, Parlamentului din decembrie. Primul premiu a fost uh, acordat uh, sud-africanului Nelson Mandela și rusului Marcenko în același timp. Premiul din 1990 a fost acordat lui Aung San Suu Kyi, însă n-a putut să-l primească până în 2013. De asemenea, premiul a mai fost acordat unor organizații, printre care uh, mamele din Argentina din piața de Maio, asta în anul 1992. Cu aceasta închei. Aș dori să semnalez că unii dintre câștigătorii premiului Zaharov încă se mai confruntă cu o, pozi- cu o poziție politică foarte strictă. Sunt uh, oameni care au primit premiul și care trăiesc în regimuri represive, de exemplu Asociația Jurnaliștilor din Bielorusia, apoi uh, uh, Damas de Blanco și Guillermo Farinea în Cuba, Alexander Milinkevici din Bielorusia și Hu Jia din China. Parlamentul European a creat rețeaua de premii Saharov pentru a sprijini laureații care pot să creeze contacte și să ducă la activități comune. Doamnelor și domnilor, închei spunându-vă că aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru participare la acest eveniment deosebit de important. Parlamentul European uh, își continuă angajamentul vis-a-vis -vis de uh, democrație și de drepturile omului. Acțiunile care au fost menționate, care încurajează democrația și drepturile omului, reprezintă un progres, un exemplu pe care trebuie să-l urmăm și pe care trebuie să-l ducem la cap pentru ca lumea aceasta să fie un loc mai drept, mai democratic și mai uman. Și în acest sens, contribuția statelor și parlamentelor este esențială pentru a face progrese în continuare, astfel încât cu toții să avem un viitor mai bun, cu pace și prosperitate. Sper că seminarul acesta va fi de mare folos în acest scop și um, noi uh, o să vedem după aceea la concluzii. Uh, sperăm să avem activități multe în comune și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Muchas gracias, señor Vă mulțumim, domnule vicepreședinte. Muchas gracias. Sper că spaniola mea nu e prea slabă. O să continu în engleză mai bine pentru toată lumea. Mulțumim pentru aceste cuvinte foarte importante. Într-adevăr, cred că pentru participanții noștri este important uh, să înțeleagă măsurile Parlamentului uh, care sprijină democrația. Parlamentul reprezintă organe alese democratic, deci reprezintă cumva locul firesc în care să se reprezinte valorile democratice. Acum aș dori să-i dau uh, cuvântul celuilalt vicepreședinte al Parlamentului European din România, domnul Ioan Mircea Pașcu. lui ne va vorbi despre procesul legislativ în uh, Uniunea Europeană. Se va concentra cu precădere pe rolul Parlamentului în acesta. Ce face Parlamentul vis-a-vis -vis de celelalte instituții cum i-au evoluat competențele de-a lungul anilor, care sunt uh, principiile, procedurile și practice care stau la baza legislației Uniunii Europene. În discursul uh, său, în timpul discursului său, puteți să trageți uh, paralele, să găsiți diferențele și asemănările între procesul legislativ din Europeană și cel din statele dumneavoastră, pentru că chiar dacă situația Uniunii Europene este, e una foarte specială. Sunt anumite reguli care sunt general acceptate, separarea puterilor, de exemplu, cooperare și negocieri între actorii legislativi pentru a ajunge la compromisuri și a vota legislație. Domnule vicepreședinte Pascu, Pașcu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. În primul rând, mă bucur foarte mult că suntem aici și mai mulți parlamentari și că avem cu toții, avem cam aceleași experiențe cu câteva diferențe pentru că fiecare stat are propria sa amprentă asupra procesului legislativ, dar oricum avem multe în comun. Vă pot spune că înainte să vin aici am fost, de exemplu, președinte al Comisiei pentru Apărare în Camera Deputaților din România. Și acolo uh, am acumulat cea mai valoroasă experiență pe care puteam, pe care să o aduc aici în Parlament și pe care m-am putut baza. Deci lucrurile nu sunt chiar atât de diferite, însă la bază, probabil că știți, este vorba de o experiență unică aceasta de a avea un parlament unde există alegeri în toate statele din Europeană în același timp, în aceea zi, să aleg 751 de membri, asta în funcție de populația statelor membre. Și o diferență marcantă este aceea că nu există putere și opoziție în Parlamentul acesta veți vedea că se formează coaliții în funcție de fondul chestiunii discutate și veți vedea că popularii și socialiștii pot să se alieze pe un dosar, dar vor face alte coaliții la un altul. Lucrurile fluctuează așadar. Aș dori însă să vă spun la început că după cel de-al doilea război mondial, generația de atunci a hotărât că era cazul să evite războaie în Europa, așa cum se întâmplaseră două ori în secolul anterior și aceștia au constatat că antagonismul principal care a stat la baza celor două războaie mondiale din Europa a fost uh, conflictul care se dea la, care se um, conflictul dintre Franța și Germania și că se putea rezolva tensiunea dintre acestea dacă se puneau în comun uh, industria carbonului și a oțelului. Dacă se făcea o punere în comun, era o garanție că nu se putea folosi această industrie de către un stat față, împotriva celălalt. Deci a fost vorba de o idee politică. Părinții fondatori um, au înțeles că dacă um, ne referim însă doar la partea politică, succesul nu era garantat așa că au hotărât uh, să înceapă prin oferirea de stimulente comerciale și economice. După ce au înființat, uh, după ce au făcut această punere în comun a industriilor de cărbune și de um, oțel, um, la care s-au asociat și statele Benelux și Italia, deci după ce au pus la cale această punere în comun, uh, în 1957 uh, au semnat și tratatul de la Roma și s-a creat uh, comunitatea economică europeană și comunitatea atomică. La vremea respectivă, acestea reprezentau practic semințele instituțiilor de acum. Aveau uh, Uh, un uh, Consiliu al Ministrilor, avea o adunare, precursorul Parlamentului de față, aveau și o curte de justiție și o comisie care era menită să formuleze și să pună în aplicare politici. Bineînțeles că lucrurile au evoluat. În 93 s-a semnat tratatul de la Maastricht, când uh, comunitatea economică europeană a devenit Uniunea Europeană. Deci, din 93 în tratatul de la Maastricht se poate vorbi despre Uniunea Europeană. Această Uniune are trei piloni, comunitățile europene, politica comună de securitate și uh, afaceri externe și uh, pilonul justiției și afacerilor interne. Lucrurile se schimbă și Uniunea s-a schimbat și ea am avut uh, tratatul de la Amsterdam în 97, tratatul de la Nisa la începutul anilor 2000 și tratatul de la Lisabona în 2009-2010. Toate acestea au rafinat mecanismele din Uniunea Europeană. Principalul scop al existenței acestei Uniuni este unul care nu se regăsește și pe alte continente, este acela că ne putem soluționa conflictele în acest uh, mediu. Deci nu e nevoie să recurgem la război pentru că avem acest uh, mecanism pe care îl utilizăm, evitând astfel să recurgem la conflicte, la războaie. S-a creat în același timp o cultură a discutării problemelor a negocierilor. Eu sunt și profesor și le spuneam uh, studenților mei că e vorba aici de o diferență foarte mare față de alte domenii unde domină politica puterii. Actorii cei mai puternici sunt cei care își impun uh, condițiile. Însă aici uh, trebuie să facem compromisul. Asta nu înseamnă că nu există conflicte, că nu există ciogniri, că nu avem uh, diferențe în interesele noastre. Sigur că avem, însă în același timp încercăm să găsim compromisuri și să soluționăm aceste divergențe fără să mergem la soluții extreme. Acum aș dori să mă refer la legislația în Parlamentul European, la procedurile specifice. Originile se află în adunarea comună a comunității cărbunului și oțelului. Ca urmare a înființării comunităților europene, cea europeană și cea atomică, până la urmă s-a ajuns la acoperirea celor, tuturor celor trei comunități. Inițial uh, erau doar competențe de consultare și uh, membrii erau uh, numiți uh, de parlamentele naționale și uh, parlamentarii aveau un um, um, rol dual. Un exemplu similar cum ar fi Parlamentul uh, NATO. Acolo de delegații, deputații sunt trimiși de către statele membre, se organizează câteva sesiuni pe an. Cam acesta era și modelul care se folosea aici. Asta până în 1969, când am început să avem alegeri directe. Și există membri în Parlamentul nostru care sunt uh, aici din 79 încă. Unul va vorbi mâine. Este Elmar uh, Brock, este unul dintre cei mai vechi membri ai Parlamentului European. Dacă aveți întrebări să-i adresați despre modul în care a evoluat acest mecanism, sigur puteți să îl interpelați. Instituția aceasta a parcurs o serie de reforme de la înființarea sa. La început era o adunare pur consultativă și acum a ajuns partener pe picior de egalitate cu Consiliul Europene uh, ca și colegiuitor în aproape toate domeniile de politici europene. Înainte era doar consultare, acum e uh, colegiuitor, s a schimbat lucrurile. Dar s-a schimbat foarte mult mai ales uh, când s-au introdus pentru prima oară alegerile directe în 79. Deși a fost o evoluție semnificativă, singura putere legislativă pe care o avea Parlamentul era dreptul de a fi consultat de către Consiliu pe uh, propuneri uh, legislative selective într-un domeniu de aplicare a unei proceduri neobligatoriu. Însă, în 79, actul unic european a reprezentat un pas foarte important uh, care a introdus Parlamentul în procedura de cooperare și cea de aviz. Și acesta a fost începutul uh, unei legături triunghiulare între Consiliu, Parlament și Comisie. Uh, s a adăugat și o, o rundă de a doua lectură în procesul de luare de decizie și s-a îmbunătățit dialogul interinstituțional. Hey, de fapt, astăzi observăm uh, de unde reiese această procedură legislativă obișnuită, cu Parlamentul având un rol de colegiuitor și totul s-a rezolvat prin acel act unic european. Au fost extinse competențele legislative ale Parlamentului prin tratatul de la Maastricht din 1993. Acesta a introdus procedura de codecizie pe care vedem mai târziu că devine una generalizată și a oferit o primă formă de proceduri legislative obișnuite. Apoi urmează tratatele de la Amsterdam și de la Nisa, cel de la Lisabona intră în vigoare în anul 2009 și procedura legislativă obișnuită devine principala procedură în Uniunea Europeană pentru procesul de luare a deciziilor. Voi sări peste alte detalii pentru că aveți acces la acest document și voi începe cu o altă întrebare acum. Și anume ce se întâmplă când se ajunge la punerea în aplicare a legislației UE. Care este uh, obiectivul legislației europene. Acel principiu privind precedența face ca Uniunea Europeană să aibă o legislație superioară asupra statelor membre și totul intră în vigoare și toate actele europene au o forță obligatorie. Așa că statele membre nu pot să pună în aplicare o regulă națională care contravine unei legislații europene. Cine se asigură că se respectă acest principiu în statele membre? Curtea Europeană de Justiție a Uniunii Europene este cea care interpretează legislația europeană și se asigură că este pusă în aplicare în același mod în toate țările UE. Cum face toate acestea Curtea de Justiție? Ia hotărâri în ceea ce privește și proceduri în ceea ce privește statele care nu își duc la îndeplinire obligațiile sub legislația Uniunii Europene. Aceste acțiuni sunt aduse în fața curții de Comisia Europeană sau de alte state membre împotriva unui alt stat membru. După ce s-a discutat subiectul în fața Comisiei și după ce statul membru în cauză a putut să-și trimită observațiile. Observați cât de uh, Atent a fost proiectat tot acest mecanism, astfel încât interesul statelor participante la proces să fie protejate. În cazul în care statele membre nu sunt de acord cu hotărârea luată de curte, aceasta poate să le impună o penalitate financiară. Suma se stabilește de curte la propunerea comisiei. Așa că instituția care se asigură de punerea în aplicare a legislație europene, Curtea de Justiție, s-a dovedit a fi un factor foarte important, chiar o forță motrice a integrării europene. Și acesta e un exemplu prin care Curtea Europeană de Justiție a consolidat poziția Parlamentului în față de celelalte instituții europene. După primele alegeri directe din iunie 1979, Parlamentul a adus Consiliul în fața Curții Europene de Justiție pentru că adoptase o legislație înainte ca Parlamentul să fie redactat un aviz la acea lege. Curtea a anulat acest act legislativ pentru că, sub procesul de consultare, Consiliul trebuie să aștepte ca Parlamentul să își uh, redacteze avizul înainte să ia acțiuni la o propunere a Comisiei. Așa că s-a stabilit această putere de întârziere care se bazeze pe motive rezonabile sub această procedură. Parlamentul European are mai multă putere astăzi nu este doar un co-legislator împreună cu Consiliul, ci are drepturi speciale de inițiativă care se pun în aplicare în anumite cazuri specifice, mai ales în ceea ce privește propria sa organizare, modul în care funcționează și alegerile europene. Pentru că în toate celelalte cazuri, Comisia este cea care face propunerile legislative. Pe lângă aceste puteri legislative, Parlamentul se află pe aceeași treaptă cu Consiliul în ceea ce privește adoptarea bugetului și supravegherea punerii în aplicare aplicarea bugetului ceea ce știm cu toții din parlamentele noastre naționale. De la tratatul de la Maastricht, numirea președintelui și a membrilor comisiei ca membru al colegiului depinde de Uh, aprobarea Parlamentului. Astfel au fost crescute puterile asupra executivului. Tratatul de la Lisabona a consolidat și mai mult rolul Parlamentului. Tratatul de la Lisabona oferă Parlamentului European puteri. Acesta alege președintele Comisiei pe baza unei propuneri din Consiliul European și ținând cont de alegerile din Parlamentul European. Cea mai uh, cel mai nou detaliu în acest sens, o inovație, a fost nominalizarea la nivelul polit- forțelor politice europene a în candidatului și anume acelui candidat de vârf. Cel care reprezintă grupul politic care câștigă alegerile europene, devine președinte al Comisiei Europene. Acest lucru s-a întâmplat deja cu Jean-Claude Juncker, care a fost uh, numit de PPE. Ei au avut cel mai mare număr în acest parlament de membri aleși, așa că dumnealui a devenit președintele Comisiei Europene. E o cale lungă. Am început cu 142 de membri nominalizați, 4 limbi oficiale și dacă aveți posibilitatea să mergeți la Luxemburg, atunci veți putea să vedeți încăperea în care primele asemenea reuniuni s-au ținut și veți vedea că sunt menționate patru limbi, germană, engleză, italiană, franceză. Acelea erau limbile. Acum avem 24 de limbi și 751 de membri. Fac aici o scurtă paranteză pentru că există o discuție în legătură cu ce se va întâmpla după Brexit, când Regatul Unit nu va mai face parte din, când Marea Britanie nu va mai face parte din Uniunea Europeană și au 70 și ceva de membri. Fie aceste locuri rămase libere le vom distribui între noi sau vom renunța la ele, pentru că acest stat nu va mai fi membru al Parlamentului, al Parlamentului European și atunci Parlamentul trebuie să își redefinească numărul de membri. Încă nu am decis, deși am avut un vot data trecută la Strasburg în acest sens, de asta ne ocupăm acum. A existat un raport care se numea Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene, pornind de la tratatul de la Lisabona. Raport făcut de Mercedes Brezo și de același Elmar Brock, care vă va vorbi mâine. Acest document își dorea să evalueze posibilitățile legale din tratate pentru a îmbunătăți funcționarea Uniunii Europene. Raportul privind posibile evoluții și ajustări la uh, Uh, felul în care arată în acest moment uh, instituțiile europene, făcut de raportorul Giffer Hofstadt, care este și negociatorul nostru pentru uh, Brexit, Aici se vorbește despre soluții la, la care nu putem ajunge folosind instrumentele care există acum în tratate și care ar putea fi posibile doar printr-un viitor, printr-o viitoare modificare a tratatului. Și cu acestea voi încheia. Pe 25 martie în acest an, când am sărbătorit 60 de ani de existență, noi, Uniunea Europeană, Liderii celor 27 de state membre, cei din Consiliul Parlamentului European, Comisia Europeană, au adoptat declarația de la Roma. Această declarație amintește de toate succesele obținute de Uniunea Europeană și sunt uh, subliniate acolo și provocările care ne așteaptă, este subliniată unitatea de care e nevoie în Uniunea Europeană. Am încercat să fiu succint, să vă dau o imagine sintetică asupra felului în care această instituție a evoluat de la început până astăzi. Și sunt convins nu pentru că lucrez aici, ci pentru că sunt și un uh, student și un profesor de relații internaționale că aceasta este o este un lucru unic care a fost atins și de aceea trebuie să fie menținute aceste instituții. Datorită lor am menținut pacea aici, pe acest continent. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, mulțumesc, domnul. Pașcu. In Romanian means... Mulțumim, domnule Pașcu, spune în limba română președintele. Vă mulțumim, domnule vicepreședinte Pașcu. Și acum am ajuns la o parte foarte importantă a reuniunii noastre. Acum deschid discuția pentru întrebări și comentarii. Când vă dau cuvântul, vă rog să vă prezentați. Sugerez să luăm câte cinci întrebări într-o rundă. Și apoi domnul Pașcu ne va răspunde la întrebări, bineînțeles. Aproximativ cinci întrebări, dar minim o întrebare. Mulțumesc. Deci, Uh, ok. Somebody want... Dorește cineva să intervină? Vă rog. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt din Senegal, un deputat din Senegal și fac parte din delegația cu uh, Africa a Parlamentului European. Aș avea niște întrebări. În primul rând, în ceea ce privește Brexitul. Ne puteți spune câte ceva despre impactul pe care îl va avea ieșirea Regatului Unit în schimburi, în, în schimburile existente, în solidaritate în ceea ce privește Uniunea Europeană? A doua întrebare are de-a face cu pacea. Uh, Ultimul vorbitor ne vorbea cât de important este să fie consolidat Parlamentul European, pentru că Parlamentul European a asigurat pacea în Europa. Ne puteți spune mai multe, în câteva cuvinte, despre aceste mecanisme care v-au ajutat să ajungeți la acest nivel, astfel încât să putem și noi să urmăm această lecție și să dezvoltăm și noi asemenea mecanisme în țările noastre africane. Vă mulțumesc! Thank you for this. Vă mulțumim pentru cele două întrebări foarte importante din partea Senegalului. Și acum, doamna Bibi. Yes, thank you for giving me the floor. My... Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mă numesc uh, Bibi, fiind din uh, Parlamentul Panafrican. Uh, Aș dori să știu care este relația între Consiliul Europei, Comisie și Parlamentul European. Vă mulțumesc. Thank you, madam. And next speaker. Mulțumim, doamnă. Și acum, domnul Anhamed Saleh, aveți cuvântul. On the right, on my right. Doamnă. Uh. Bună ziua. Sunt eu, doamnă, da. Suelmaim Hamed, vin din Republica Arabă Democratică și vicepreședinta Parlamentului Panafrican. Am o întrebare. Este adevărat, având în vedere cele prezentate și activitatea normală de zi cu zi, ne arată că Europa este foarte avansată în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, și instituțiile care veghează respectarea acestui drept. Întrebarea mea este ce ar putea face Europa pentru a se asigura că această experiență se concretizează și în unele dintre țările africane, unde deocamdată există regimuri care încalcă drepturile omului. Ce se poate face? Cum ne poate ajuta concret Europa? Cum poate ajuta concret Europa Africa astfel încât toate aceste lucruri să se concretizeze și în țările noastre africane, în unele dintre ele, unde drepturile respective continuă să fie încălcate. În plus, aș spune că după ce am ascultat intervenția domnului vicepreședinte, intenția este să se evite orice fel de relații comerciale sau de orice fel cu statele, cu țările care încalcă drepturile omului din orice parte a lumii. Și am vrea să știm ce ați făcut în acest sens cu unele dintre țările din Africa ce continuă să încalce drepturile omului și cu care există acorduri comerciale, politice și așa mai departe. Mulțumesc. Okay. Okay. Uh, thank you, madam. Mulțumim, doamnă Saleh. Și acum, următorul și ultimul vorbitor din această rundă, aș spune eu, din coasta de Fildeș. Merci, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt deputat din Coasta de Fildeș și deputat în Parlamentul Panafrican în Comisia pentru Agricultură. Întrebarea mea are de-a face cu rolul legislativ al Parlamentului European. Avem uh, și acest rol consultativ astăzi în Parlamentul Panafrican. Noi avem deocamdată doar acest rol unul consultativ. Evoluăm acum spre un rol legislativ. Dumneavoastră ați trecut deja prin aceste etape, așa că întrebarea mea e aceasta. Există domenii de suveranitate rezervate exclusiv statelor sau toate domeniile sunt uh, acoperite de Parlamentul European. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule, și acum, într-adevăr, ultimul vorbitor din această rundă, doamna Miriam Iașec, din Georgia. Mr. Chair, uh... Domnule președinte, domn, viceprim, domn vicepreședinți, din partea delegației georgiene. În primul rând vreau să vă spun că îi mulțumim Parlamentului European pentru sprijinirea liberalizării vizelor pentru Georgia, pentru că e un punct foarte important în calea noastră spre integrare în Uniunea Europeană structurile Uniunii Europene, Parlamentul European, într-adevăr s-au dovedit a fi o garanție puternică pentru construirea de capacități și instituții democratice, un lucru foarte important, mai ales pentru tinerele democrații. Așa că ne dorim să ne folosim de această ocazie pentru a vă mulțumi. Întrebarea mea are de a face cu procesul legislativ din Uniunea Europeană. Încercăm să învățăm din experiențele celorlalți. Lucrurile se dezvoltă pe teatrul politic și se schimbă foarte repede, totul este foarte dinamic. Care e procesul de partajare de informații între statele membre? Există grupuri tematice permanente pentru diferite domenii de dezvoltare de care s-ar putea folosi statele candidate? Și apoi care e principalul mecanism pentru politici bazate pe dovezi și legislație în Uniunea Europeană? Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Această întrebare a fost ultima din această rundă și acum domnul Pașcu ne va răspunde. Vă rog! Vă mulțumesc foarte mult! În ceea ce privește Brexitul, permiteți-mi să vă spun că eu mă îndoiesc că există cineva pe acest continent sau în Regatul Unit care are o imagine foarte clară și exactă cu privire la cum se vor întâmpla lucrurile, care va fi rezultatul câte lucruri la care nu ne putem gândi acum vor apărea mai târziu. Ne aflăm într-o etapă în care încercăm, greșim fiecare dintre părți. Probabil vor, um, se vor ridica probleme pe care nici măcar nu le-am anticipat sau unele probleme mai, vor fi mai dificile sau mai facile decât ne-am gândit noi acum. Însă nu vă pot spune de pe acum. Astăzi este prima zi de negocieri, așa că ne așteaptă o cale lungă. O problemă ar fi ce se va întâmpla dacă nu reușim să încheiem totul în cei doi ani care ne sunt permiși de tratate. Observați că există multe lucruri necunoscute care își vor exercita influența pe acest subiect în viitor. Eu aș spune că Uniunea Europeană a pierdut prin plecarea Marii Britanii, însă Marea Britanie nu a avut nici ea de câștigat. șansele pe care le are Marea Britanie singură în lumea de astăzi nu cred că sunt mai bune decât ca fiind membru al Uniunii Europene. Aceasta este părerea mea personală. Vorbim despre solidaritate. Efectul plecării Marii Britanii din Uniunea Europeană a fost următorul. Noi ne-am consolidat solidaritatea. Am devenit mai critici cu privire la acțiunile noastre. Foarte multe lucruri care vor începe să se schimbe de pe acum își au rădăcina în această meditație pe care am făcut-o după Brexit. Cât despre alții, dacă vor pleca, nu toată lumea e Marea Britanie, nu toți cred că se pot descurca singuri în lumea în care trăim astăzi. Există un alt element pe care trebuie să-l menționăm. Brexitul a fost unul din factorii care au reușit să răstoarne această tendință spre populism în Uniunea Europeană de anul trecut și am avut acest lucru, am văzut acest lucru la alegeri importante, cum s-a întâmplat și în Germania. Competențele. Consiliul este reprezintă interguvernamentalismul. Statele sunt reprezentate acolo. Probabil e un paradox. Într-un timp, în niște vremuri în care avem nevoie de tot mai multă Europa, singurul, uh, singura instituție care s-a consolidat a fost Consiliul. Nu vreau să insist pe acest subiect, însă noi, Parlamentul, am avut certurile noastre cu Consiliul și îmi amintesc un moment în care președintele Parlamentului, cu sprijinul fiecăruia dintre noi, a membrilor Parlamentului, a decis să nu discute actele venite de la Consiliu în ultima lună a președinției daneze, acum câțiva ani, pentru că Consiliul uh, lăsase la o parte Parlamentul din procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește zona Schengen și legislația aferentă acestea și deciziile luate acolo. Așa că, vedeți, nu e întotdeauna ușor când s-a ajuns la bani, la descărcare aici, Consiliul a rămas cu 2-3 ani în urmă, pentru că noi nu am fost mulțumiți de ce ne-au prezentat. Consiliul reprezintă interguvernamentalismul. Comisia e ceea ce ați numi guvernul, organismul administrativ al Uniunii Europene. Și Parlamentul European este cel care intră în codecizie cu Consiliul uh, și codecide aproximativ 90% din tot ceea ce se, adoptă la nivel legislativ. Noi trebuie să spunem da. Comisia propune o, un anumit act legislativ, apoi Consiliul și Parlamentul trebuie să aprobe acel act legislativ. Așa funcționează lucrurile. În ceea ce privește drepturile omului, mâine domnul Panzeri, colegul meu care este președinte al subcomisiei, al, al comisiei, va veni aici și vă va spune detalii. Ce vă pot spune eu? Încercăm prin programele noastre să ajutăm statele în care avem programe să insiste pe respectarea drepturilor omului, să dezvolte drepturile omului. Încercăm să avem un dialog direct cu societatea civilă, însă în același timp Impunem și condiții în programele noastre și accesul la finanțare prin punerea în aplicare a unor standarde foarte înalte în ceea ce privește drepturile omului. Să acesta este un răspuns foarte general. Colegul meu vă va spune mai multe, va intra mai în detaliu. În ceea ce privește suveranitatea. Statele sunt suverane. Pentru că, știți, până la urmă, dacă un stat spune nu în Consiliul European, dacă nu apare nimic altceva, poate să blocheze o decizie. Așa că, până la urmă, e în propriul, e propriul interes care se manifestă astfel. Însă, în același timp, în toate chestiunile comerciale. Politicile comerciale sunt comune. Tarifele pe care le punem în aplicare atunci când o marfă intră în Uniunea Europeană prin România, tariful e egal cu cel care este impus de olandezi când același tip de marfă intră în Europa prin porturile olandeze. Acestea sunt comune. Apoi avem un domeniu de dezvoltare, ajutor pentru dezvoltare, unde e jumătate-jumătate. Statele își mențin suveranitatea pe o parte din fonduri, însă și contribuie la fondurile Uniunii Europene. Și avem și un al treilea domeniu, care e cel de politică externă și apărare. Acestea sunt naționale, însă și aici tratatul de la Lisabona ne acordă puteri astfel încât de două ori pe an să avem un dialog cu parlamentele naționale, astfel încât să calibrăm ceea ce facem noi cu ceea ce fac ei. Acesta ar fi un răspuns pentru dumneavoastră. Yes, this is, this is you know, we, we certainly would like to know am dori ca lucrurile să arate așa dacă noi legiferăm să mergem în direcția cea bună. Există o mare consultare. Știu că sunt consultate parlamentele naționale în acest sens și ele trebuie să își dea avizul pe ceea ce intenționăm noi să facem aici. E un proces consultativ. Câteodată acest proces e luat în serios, câteodată nu atât de în serios. Nu se acordă foarte mare atenție acestui proces și noi aici pornim de la premisa că parlamentele naționale sunt conștiente de ceea ce încercăm noi să facem aici. E o activitate umană de asemenea. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi. Următorul vorbitor este doamna Jacqueline Hungaria din Ruanda, Parlamentul Panafrican. Vă rog. Uh, merci, monsieur, uh, le président. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare referitoare la finanțarea Uniunii Europene. Care sunt mecanismele existente actuale de finanțare în Uniunea Europeană? În al doilea rând, aplicați principiul geometriei variabile care permite flexibilitate atunci când sunt puse în aplicare planuri în anumite domenii, în anumite sectoare? Poate exista o viteză diferită în modul de evoluție al statelor membre și am vrea să știm și în ceea ce privește quorumul, cum este acesta legiferat la nivelul funcționării Parlamentului. Mulțumesc! I cannot answer to all of Nu vă pot răspunde la toate întrebările. Există specialiști care, fără îndoială, o pot face mai bine decât mine. Însă, per ansamblu, fiecare țară are o cotă pentru contribuțiile la bugetul Uniunii Europene. Și una dintre discuțiile pe care le-am avut cu Regatul Unit de-a lungul timpului este legată de valoarea plății la buget. Regatul Unit se plângea că au prea mult de plătit. Ultimele două bugete au fost că, reduse la cererea Britan- Regatului Unit, care acum, iată, părăsește Uniunea și noi rămânem, datorită cererilor, cu mai puțin bani. Dar nimeni n-a anticipat această mișcare Și mai există și sistemul TVA-ului. TVA care este colectat în întreaga Uniune Europeană și care este folosit ca sursă pentru buget. TVA-ul și drepturile vamale reprezintă surse de venituri. Și avem și un procentaj din PIB. Acestea ar fi sursele, practic, de venit. Și vă pot spune că per ansamblu avem cam 1000 de miliarde bugetul Uniunii Europene. Și pentru funcționarea instituției, în mare, cam 5% din acești bani sunt folosiți pentru a finanța toate instituțiile. Consiliul, Parlamentul, Curtea de Justiție, Comisia, totul. Cam asta vă pot spune. Ca răspuns la întrebări. Mulțumesc, acum am cer scuze, dar trebuie să plec, trebuie să particip la o altă reuniune. Însă ne vedem la șase și jumătate, pentru că atunci avem uh, un cocktail oferit de președintele Parlamentului care m-a delegat pe mine să fiu gazdă. Thank you very much indeed for your participation in Vă mulțumim pentru această participare. Înainte să încheiem discuțiile de astăzi, dați-mi voie să vă reamintesc că după pauza de cafea, ce va avea loc uh, pe hol, în fața sălii, veți participa la diferite reuniuni ale diferitelor comisii parlamentare pentru a vedea cum funcționează lucrurile în realitate. Deci după pauza de cafea, la patru jumate sau un pic mai târziu, ne vedem în fața sălii, aici. Colegii de la secretariat, veți vedea că vor fi prezenți cu plăcuțe cu numele celor cinci comisii la care puteți participa și dacă unul dintre acele, una dintre acele comisii vă interesează, apropiați-vă de persoana respectivă care vă va conduce în sala unde are loc reuniunea. Vă mulțumim pentru prezență și vă urez discuții fructuoase mâine. Vă vais les par rapport à je que tu me